I will give the word to him first, and then the rapporteur. And then okay. Oh, okay. Ah, okay. <laughs> so, so, dear friends, uh, it's time to begin. Dragi colegi, a venit momentul să începem ședința noastră. Välkomna till eh, arbetsgrupp 3, eh, där vi ska ta upp frågor om hur tryggheten för... Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la grupul de lucru numărul 3, siguranța cetățenilor în statele membre. Cum anume putem îmbunătăți această siguranță? Este subiectul grupului nostru de lucru și asta în cadrul programului de la Stockholm. Frontierele Schengen au fost un subiect de discuție important. E concluzia dezbaterilor noastre este o concluzie pozitivă, însă, din păcate, aceste sisteme, așa cum sunt ele organizate, contribuie indirect la criminalitatea organizată. Și țările noastre suferă din această cauză. Deputații naționali vor avea o răspundere comună și vor trebui să facă în așa fel încât lupta împotriva oricărei forme de criminalitate să devină mai eficientă, respectând în același timp libertățile fundamentale. Trebuie ca în Europa să existe posibilități de cooperare întărită Trebuie să ne cunoaștem mai bine unii pe alții. E nevoie de studii uh, la nivel european pe marginea acestui subiect. În ședința plenară am discutat despre uh, importanța echilibrului ce trebuie găsit între măsurile de luptă împotriva criminalității și, pe de o parte, și protecția libertăților fundamentale de care se bucură cetățenii noștri. Lupta împotriva criminalității se bazează pe cunoștințe, pe fapte concrete, pe schimburi de informații între diferitele organisme care se ocupă cu această luptă împotriva criminalității, iar acest lucru trebuie să se facă pe termen lung, într-un mod eficient, între diferitele state membre, în așa fel încât să știm cum anume, când, ce fel de informație poate fi schimbată, care ar putea fi utilizarea acestor informații și care ar putea fi durata de stocare a acestor informații. Și apoi, pe teren, judecătorii, procurorii, polițiștii trebuie să se înțeleagă unii pe alții mai bine, să colaboreze mai bine. În așa fel încât uh, diferențele care există între sistemele juridice din statele membre să fie cunoscute, înțelese, în așa fel încât cooperarea să fie cât mai eficientă. În cadrul programului de la Stockholm, diferite piste de reflexie au fost lansate pentru a îmbunătăți situația, însă mai rămân multe de făcut. Cum anume uh, dreptul și procedurile penale, drepturile și libertățile fundamentale sunt respectate, cum aceste proceduri ar putea să fie întărite. Este evident că există proceduri asupra cărora ne concentrăm eforturile în așa fel încât situația pe ansamblu și pe termen lung să se poată îmbunătăți în mod concret. Știți că există obstacole și dificultăți în ceea ce privește cooperarea polițienească. Acest subiect este o prioritate e unul din subiectele noastre de discuție. Apoi, mai există și problema formării personalului, în așa fel încât informația să fie uh, transmisă cât mai bine, care sunt procedurile ce trebuie instaurate uh, în momentul în care toate aceste modificări vor interveni în mod progresiv, pas cu pas. Iată, deci, pe ansamblu discuții, subiectele noastre de discuție și domnul Simon Busutil, copreședinte, va lua cuvântul chiar acum. Well, thank you so much, uh, uh, Madam Davison. Uh... Mulțumesc foarte mult, doamna Davison, copreședinta acestui grup de lucru. Vă urez tuturor bun venit în acest grup de lucru numărul 3 pe tema protecției cetățenilor europeni. Nu voi risipi timpul pe care îl avem la dispoziție, uh, pentru că îmi doresc să ascult opiniile dumneavoastră. Tocmai acesta este scopul acestui schimb de opinii. Dați-mi doar voie să vă spun că în calitate de coordonator în Comisia LIBE, în numele uh, PPE, avem cu siguranță o prioritate clar stabilită în acest sens. Și este un subiect pe care toate grupurile politice îl discută. Și în acest domeniu al siguranței cetățenilor, noi suntem foarte activi. Noi, în calitate de PPE, uh, Acordăm foarte multă atenție acestui subiect, subiect și așteptăm cu nerăbdare sugestiile și opiniile dumneavoastră din partea parlamentelor naționale, pentru că dumneavoastră știți cu siguranță că um, tratatul de la Lisabona va intra în vigoare în zilele ce vor urma și atât Parlamentul uh, European cât și parlamentele naționale vor avea un rol sporit în acest domeniu de activitate. Poate aș trebui să spun câteva cuvinte despre modul în care ne vom organiza procedura. Vom încerca să dăm ocazia tuturor să se exprime, cel puțin uh, pe cât este posibil. Vă, sunteți rugați să completați formularul uh, albastru pe care îl aveți în dosarele dumneavoastră. Vă puteți înscrie pe lista noastră de vorbitori. Iată, acesta este formularul. Cred că sunteți cu toții la da, curent cu existența acestui uh, document. Uh, și pentru a redacta lista de vorbitori, sunteți invitați să înaintați acest formular. În momentul în care voi da cuvântul oratorilor, voi numi, deci, oratorul care va lua cuvântul și oratorii următori, în așa fel încât să se poată pregăti și cei care vor urma să ia cuvântul. Și să știe că sunt următorii pe listă. Primul Înainte de a da cuvântul primului vorbitor înscris pe listă, dați-mi mai întâi voie să dau cuvântul raportorului acestui grup, doamna Carmen Hermuzin Bano, care este membră a Parlamentului Spaniol. Ne va face o scurtă introducere a subiectului, după care vom începe imediat schimbul de opinii. Deci are cuvântul doamna Hermosin Bonu. Eh, Mulțumesc foarte mult, bună seara tuturor. Foarte pe scurt, în așa fel încât să nu pierdem timpul prețios necesar dezbaterilor. Mi se pare foarte important să subliniem că în cadrul acestei ședințe există două elemente care vor avea o importanță crucială. Pe de o parte, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și, pe de altă parte, ca o consecință a acestei intrări în vigoare a tratatului, rolul pe care îl vor îndeplini pe viitor parlamentele naționale pentru a obține o mai bună coerență, o mai bună uh, eficiența normelor în vigoare la nivel european. Cu toți ați observat care au fost uh, dezbaterile noastre în plen și ați văzut cum anume s-au uh, uh, exprimat opinii divergente uh, în ceea ce privește rolul pe care îl avea Parlamentul European în colaborare cu parlamentele naționale. Dar, deocamdată, după cum v-am spus adinauri, nu vreau să intru în detalii pe această temă. Aș dori doar să vă amintesc pe scurt toate progresele pe care le-am obținut, uh, și asta cu începere de la tratatul de la Maastricht, astăzi peste 450 de milioane de cetățeni se pot deplasa Uh, pe teritoriul Uniunii Europene. Avem o politică comună de emigrație care pe viitor va trebui să fie dezvoltată. Apoi, faptul că avem o adevărată dimensiune europeană a uh, politicii externe, apoi politica de azil, s-au întărit agenții deosebit de importante precum Europol, Frontex, Eurojust și plecând de la această bază vom conlucra pentru a realiza programul de la Stockholm. Și aș dori să vă semnalez care sunt noile provocări cu care ne vom confrunta în perioada 2010-2014, în perioada spațiu, libertate de, ju- și ju- de ju- justiție și siguranță. Aceste uh, elemente vor fi, de altfel, întărite și de intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona. În mod foarte succint, iată care sunt noile provocări. Mai întâi, echilibrul și dezvoltarea și compatibilitatea între garanțiile pe care le putem oferi în, înspre respectarea drepturilor persoanelor, a cetățenilor și, pe de altă parte, siguranța acestor persoane. Cum anume vom reuși să găsim o siguranță sporită, fără însă a periclita drepturile fundamentale ale persoanelor. Aceste drepturi vor fi în mod clar definite de către Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În al treilea rând, aș sublinia și măsurile împotriva anumitor delicte deosebit de grave, spre exemplu, discriminarea rasială, xenofobia, antisemitismul, homofobia, violența împotriva femeilor și așa mai departe. Deci acest pachet ține de răspunderea, solidaritatea și cooperarea de care vom da noi dovadă în politica noastră de azil. Și în final aș dori să semnalez câteva provocări care cer anumite măsuri preventive pentru a eradica anumite forme de criminalitate care astăzi par să se fi reînnoit. Mai întâi, lupta împotriva terorismului. Nu putem să nu colaborăm îndeajuns pentru a face față acestui risc, risc pentru cetățenii noștri. Apoi, lupta împotriva traficului cu persoane, cu ființe umane, mai ales femei, copii care sunt exploatați din punct de vedere sexual. Astăzi, mare majoritatea a femeilor care lucrează în domeniul prostituției sunt, de fapt, uh, persoane care au suferit de pe urma acestui trafic cu ființe umane. Apoi, pirateria maritimă, delicvența informatică. De asemenea, mai există și pirateria, contrafacerea în ceea ce privește drepturile de autor. Apoi, violența împotriva copiilor și consecințele pe care acestea o pot avea în sânul familiilor. Iar în încheiere, aș dori să spun că programul de la Stockholm, așa cum este propus, reprezintă un, un program extrem de ambițios, extins și odată ce acesta va fi aprobat și odată ce vor fi înaintate amendamente în aceste zile pe marginea acestui subiect, va fi un program care se va adopta probabil sub președinția spaniolă. Deci e nevoie de un plan de acțiune mult mai concret în acest sens pentru a face față tuturor celor uh, inițiativelor propuse în acest program de la Stockholm. Și aceste inițiative vor trebui să fie concretizate într-un plan de acțiune redactat pe faze de implementare în funcție de priorități. Mulțumesc pentru atenție. Thank you, Madam Harmusin Bono. Mulțumim doamnei Harmusin Bono. Așteptăm uh, cu nerăbdare să vedem acel plan de acțiune sub președinția spaniolă. Am să dau acum cuvântul primului vormitor de pe lista noastră, domnul Godes, membru al Adunării Naționale Parlamentare din Slovenia. După care urmează domnul Juncker din adunarea parlamentară a Consiliului Europei, însă domnul Godeț are cuvântul prima dată. Mulțumesc, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Consider că mesajul programului de la Stockholm este unul extrem de încurajator. Însă trebuie să fim conștienți de faptul că demarcarea între protecția cetățenilor europeni și uh, respectarea libertăților lor civile este una foarte fragilă și trebuie să fim uh, foarte atenți să nu mergem prea departe. Trebuie să ne asigurăm că măsurile pe care le adoptăm pentru a ne îndeplini obiectivele nu atrag după ele și rezultate negative. Vreau să subliniez faptul că doar prin furnizarea de siguranță pentru cetățenii europeni putem avea o bază de pornire pentru garantarea respectării drepturilor omului. Însă, trebuie să găsim un echilibru între aceste două aspecte. Deci, pentru o Europa sigură, trebuie să găsim modalități de a asigura siguranța cetățenilor, dar și respectarea vieții private a persoanelor. De asemenea, este nevoie de un nivel mai mare de conștientizare cu privire la siguranță ca bun comun. Aceasta este singura modalitate de a armoniza legislația în domeniul securității și singura modalitate de a avea o legislație adecvată. Creșterea gradului de conștientizare se poate face în mai multe feluri atât la nivelul publicului cât și la nivelul autorităților competente. Astfel ne putem uh, asigura că publicul este conștient de amenințările prezentate de diferitele tipuri de infracțiuni și, a, și va înțelege importanța acțiunilor preventive. Lucru care va duce la creșterea gradului de siguranță la rândul populației. Prin urmare, Atenția noastră trebuie să se concentreze asupra drepturilor individuale și trebuie să fim foarte atenți să nu încălcăm drepturile personale atunci când vrem să ne asigurăm că există o siguranță pentru cetățeni. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim domnului Godeț și acum domnul Ioncar de la adunarea parlamentară. Doamna Ioncăr, își cere scuze, domnul președinte. Nu mi s-a spus dacă sunteți o doamnă sau un domn. Deci din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. După care domnul Carlos Coelho, membru al Parlamentului European. Mulțumesc! Sigur, eu vorbesc din perspectiva Consiliului Europei. Drepturile omului, democrația și statul de drept sunt aspecte importante. Programul de la Stockholm ia deja în considerare multe chestiuni pe care Comisia pentru Migrații, Refugiați și Populație le-a avut în vedere de mulți ani Consiliul Europei există un program de readmisie, un program de returnare, centre de tranzit și prelucrare, programe de reglementare pentru mig- eh, migranții uh, ilegali. Toate aceste lucruri există. Cred că putem spune că Europa nu va reuși niciodată să uh, trimită înapoi acasă toți migranții ilegali din Europa. E vorba de 4, 5, 6 milioane de astfel de emigranți ilegali și din punct de vedere al adunării parlamentare a Consiliului Europei este esențial ca programul de la Stockholm să ia în considerare faptul că e nevoie de măsuri care trebuie luate cu privire la acești migranți ilegali. Programul de la Stockholm trebuie să analizeze ce se va face cu privire la cei care nu pot fi sau nu doresc să fie trimiși înapoi. Totuși, e o chestiune legată de respectarea statului de drept și de respectarea drepturilor omului. Știu că mă repet, dar vreau să subliniez un aspect pe care l-am menționat și în plenară, și anume că programul de la Stockholm se referă mai degrabă la procesul legat de migranți, însă nu ia în considerare și persoanele, indivizii care fac parte din acest flux de migranți. Și noi am dorit să se pună mai mult accentul pe indivizi, pe persoanele care compun aceste fluxuri. Mulțumesc! Acum domnul Carlos Coelho, după care domnul Albert. Domnul Carlos, deputat european și membru al Comisiei Libe, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi vreau să spun că este important că există un grup de lucru pe probleme de securitate. După părerea mea, cele trei aspecte, cele trei puncte ale triunghiului libertate, siguranță, justiție trebuie să fie abordate de la un nivel de egalitate. Acest spațiu al libertății și justiției nu poate să existe fără una dintre aceste trei elemente. Altfel am avea de a face cu anarhie și uh, nu avem cum să avem justiție fără libertate sau securitate și nici celelalte două elemente fără restul. Adesea, există tendința de a ne gândi că uh, securitatea limitează libertatea. Este o tendință care se regăsește la nivelul politicii. Într-adevăr, situația este destul de complicată și uh, uneori am putea cădea în capcană. Cum am spus și în plenară, dincolo de aceste valori, dincolo de aceste principii, trebuie să avem în vedere și eficacitatea acțiunilor noastre. Deocamdată ele nu sunt eficace. În spațiul Schengen, cel mai important este să se disemineze informațiile și să se asigure faptul că dacă un cetățean dintr-o țară terță intră în Europa prin Portugalia, uh, ofițerii de frontieră din Portugalia să primească informațiile necesare pentru a ști dacă acel cetățean poate sau nu intra. De aceea avem sistemul de informare Schengen. Cea de-a doua generație a sistemului Schengen uh, are o valoare adăugată din punct de vedere al securității, fiindcă permite introducerea de date biometrice. Astfel putem combate falsele identități și, în al doilea rând, permite să se diferențieze între diferitele tipuri de mașini, de exemplu, mașini furate sau mașini furate de hoți care aparțin, să spunem, unei rețele internaționale de pedofilie. Deci este foarte important ca această a doua generație SIS trebuie să intre în vedere. Trebuia să intre în vigoare în 2007, acum e finele lui 2009 și se pare că nu va reuși să intre în vigoare până în 2012. De aceea am spus în prima sesiune inițială că înainte să stabilim alte obiective, alte misiuni pe care dorim să le îndeplinim, ar trebui să ne asigurăm că putem construi și livra cetățenilor ceea ce le-am promis. Și aici există niște probleme, trebuie să facem uh, presiune asupra Comisiei și asupra statelor membre pentru a ne asigura că promisiunile sunt îndeplinite. Mulțumim, Carlos. Acum domnul Albert are cuvântul, membru al Senatului României, după care din Camera Lorzilor uh, din Regatul Unit. Bună seara, și domnilor. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Eu a dori să subliniez faptul că țara noastră acordă o atenție aparte problemelor pe care le comportă abordarea echilibrată dintre reglementările privind securitatea și combaterea crimei organizate. Așa cum eh, au subliniat mai mulți eh, vorbitori mai înainte și în sesiunea plenară, securitatea europeană este o precondiție pentru prosperitate și libertate. realitatea actuală în care ne confruntăm cu provocări majore precum criza economică securitatea energetică schimbările climatice eh, managementul migrației necesită cooperare și responsabilitate din partea statelor membre pentru protejarea intereselor comune terorismul și criminalitatea, organizată au evoluat ridicând noi amenințări inclusiv în societățile noastre. Și așa cum criminalitatea organizată continuă să amenințe societățile noastre cu traficul de droguri, de ființe umane și de arme, alături de fraudă internațională și de spălare a banilor. Pentru combaterea pentru a combate această amenințare este necesar să se aibă în vedere acțiuni comune în materie de prevenire și luptă împotriva criminalității și a organizațiilor criminale. Eu consider că este necesară mobilizarea uh, comună a resurselor polițienești și judiciare pentru a se asigura că autorii infracțiunilor și, și produsul crimelor să nu se refugieze pe teritoriul Uniunii este necesară o mai bună coordonare transparență și flexibilitate a diferitelor agenții la nivel național și european desigur. colaborarea între serviciile de informații este de importanță majoră capitală. crearea unui centru de informații de informare european aplicare efectivă a principiului accesului la documente și date ale diverselor servicii de informații ale statelor membre și acest lucru trebuie să figureze după părerea mea printre prioritățile uniunii europene. românia are o sarcină specifică în combaterea criminalității fiind pe marginea estică a uniunii europene și din această cauză pentru a întări colaborarea în domeniul securității trebuie să investim în vecini mai ales în cei răsăriteni și să le oferim stimulentele necesare pentru a continua reformele și pentru a putea întări prezența uniunii în zonă. avem la dispoziție noi instrumente precum parteneriatul estic care ne facilitează o nouă abordare consolidată și la nivel superior cu partenerii noștri din regiune. mulțumesc. Uh, Vă mulțumim, domnule Albert. Le amintesc colegilor din Parlamentul European, că au, uh, sunt mai mult decât parte la uh, discuție. Tocmai de aceea îi mulțumim pentru prezența vicepreședintelui Parlamentului European și vă rugăm să respectați cele trei minute acordate fiecăruia. Domnul Lordul Harrison din partea Marii Britaniei are acum cuvântul. Urmează mai apoi doamna Zisi Adula din Grecia. Domnule președinte, uh, în 1992 am creat piața comună prin care ofeream drepturi uh, și libertăți comune tuturor cetățenilor europeni, însă am uitat de criminali, de infractori care au acum ocazia de a, de a se răspândi din ce în ce mai mult în Europa. Și acum dați-mi voie să vă spun care sunt informațiile primite în Camera Lorzilor cu privire la Europol și la modul în care am putea uh, coordona uh, serviciile polițienești la nivel european. În raportul creat de noi am observat că statele europene nu folosesc sistemul de informații comune pentru împărtășirea de informații cu privire la suspecții din întreaga Uniunii Europene. Există o lipsă de încredere între poliție la nivel național și Europol. Nu există, nu, se pune problema confidențialității informațiilor, iar noi din Regatul Unit suntem îngrijorați de faptul că mulți dintre uh, dintre reprezentanții uh, forțelor polițienești din diferite state membre nu sunt capabili să vorbească limba engleză. S-a pornit, uh, există această graniță lingvistică. Avem uh, o serie de, de solicitări transmise, însă, din păcate, răspunsurile pe care le primim nu se ridică la nivelul așteptărilor noastre. Uh, și încă o critică, doamnelor și domnilor, Europol și Eurojust care trebuie să colaboreze strâns, ne dăm seama că nu nu co- cooperează cum ar trebui, chiar dacă sediile ambelor instituții se află în Haga. Dacă aceste sedii s-ar fi aflat într-o singură clădire, cu siguranță activitatea lor ar fi fost mult mai eficientă decât este în, mod, în momentul de față. Vă mulțumim, uh, Lord Harrison, și dați-mi voie să menționez și eu, în momentul de față, cât de mult apreciază Parlamentul European toate rapoartele care au fost demarate de către uh, Camera Lorzilor din Regatul Unit. De asemenea, suntem încântați de faptul uh, că facem un, un schimb de, interes, de informații foarte, foarte acerb. Doamna Zisiracula din partea Greciei urmează acum și mai apoi domnul Lindbrat Goron. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este evident faptul că programul de la Stockholm este o provocare și o invitație în același timp. În momentul de față este vorba practic de atingerea unui echilibru în ceea ce privește drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni asigurate prin Carta Drepturilor Fundamentale și, de asemenea, uh, se pune și problema oferirii sentimentului de siguranță. În momentul în care vorbim despre siguranță, lucrul acesta înseamnă practic că noi trebuie să luptăm împotriva tuturor activităților infracționale, în special acele activități care Uh, afectează tocmai uh, viața, uh, averile cetățenilor europeni, lucrurile cele mai importante așadar ale cetățenilor europeni. Și tocmai de aceea sistemul nostru de protecție trebuie civilă, trebuie să fie unul foarte puternic. Și de ce avem noi nevoie acum? Avem nevoie de o abordare consistentă și sistematică. Dați-mi voie să mă concentrez asupra prevenirii și diagnosticării dar și asupra combaterii tuturor acestor uh, aspecte. Mă refer în special la cazurile transfrontaliere în care, uh, în care prevenirea este esențială. Trebuie să găsim măsurile necesare pentru combaterea tuturor acestor forme de criminalitate. După părerea noastră, trebuie să întărim și să protejăm uh, Uh, instituțiile europene, dar și instituțiile naționale. Trebuie să existe, de asemenea, o cooperare strânsă între instituțiile europene și organizațiile internaționale. Trebuie să existe o colaborare mai strânsă între justiție și poliție la nivelul statelor membre. Europol și Eurojust trebuie să se implice de asemenea la rând, rândul lor în această cooperare. Trebuie să exploatăm uh, programele de formare oferite de Academiile de Poliție și astfel rezultatele ar fi mult mai bune. Uniunea Europeană a stabilit clar domeniile prioritare Dar, în același timp, avem nevoie de obiective cât se poate de clare uh, și de un calendar pentru atingerea acestor obiective. Trebuie să folosim toate instrumentele necesare și disponibile de asemenea și toate instrumentele de dezvoltare. Cooperarea și pacea în această zonă ne, vom, ne vor ajuta, însă, în același timp, trebuie să sprijinim și politica de dezvoltare. În ceea ce provește terorismul și uh, criminalitatea transfrontalieră, trebuie să uh, înțelegem faptul că fluxurile migratorii facilitează aceste tipuri de infracțiuni. În acest sens, uh, e clar că avem nevoie de o gestionare um, generală a uh, granițelor noastre și, de asemenea, o politică cât se poate de clară privind migrația programul de la Stockholm trebuie să includă și utilizarea noilor tehnologii, asta înseamnă că trebuie să folosim practic toată experiența pe care o avem în acele, uh, până în momentul de față. În același timp trebuie să protejăm uh, confidențialitatea datelor și de asemenea drepturile uh, Uh, fundamentale. Centralizarea uh, structurilor Frontex și exploatarea capacităților uh, oferite de Frontex ne vor ajuta în demersurile noastre. De asemenea, suntem de acord cu extinderea autorității serviciilor regionale din zona um, um, spațiului mediteran, Mării Mediterane. Am dorit ca Frontex să aibă un oficiu în această zonă. Cetățenii au nevoie să aibă acces la justiție și e clar că au nevoie ca toate drepturile lor să fie garantate. Pentru a ne asigura că lucrul acesta este uh, oferit, trebuie să le oferim uh, cetățenilor șansa de a beneficia de servicii de interpretariat și traducere în cadrul uh, procedurilor judiciare și de asemenea trebuie să aibă uh, acces la consiliere judiciară. Doar astfel vom putea crea o Europa a cetățenilor și doar astfel programul de la Stockholm poate să-și atingă obiectivul, care este mesajul acestui, uh, acestui program, drepturile fundamentale garantate, de asemenea principiul statului de drept, etc. Și acest acestea doar în modul în care vi l-am expus uh, vor putea fi atinse. Vă mulțumim, spune domnul președinte, v-ați depășit uh, timpul alocat, însă ceea ce a spus dumneavoastră a fost atât de interesant încât nu am putut să, să vă întrerupt. Urmează domnul uh, Goran și mai apoi doamna Oldi Rosana, domnul Lindblad Gorat, face parte din adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am fost uh, în trecut și un membru supleant în Comisia pentru Migrație. Dați-mi voie că noi, cei din adunarea parlamentară a Consiliului European, avem, am creat un document pe care sperăm că membrii Parlamentului European îl vor citi și, de asemenea, îl vor și adopta săptămâna viitoare. Bineînțeles, combaterea terorismului este foarte importantă, însă nu trebuie să uităm drepturile Um, fundamentale ale cetățenilor. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei um, ține foarte mult la drepturile fundamentale. Trebuie să le, să le uh, respectăm ca și doamna Ionche, care s-a ocupat, uh, a vorbit despre migrație, dați-mi voie să fac același lucru. În acest context trebuie să ne ocupăm nu doar de migranți ilegali, ci și de cei ilegali. Și tocmai de aceea uh, trebuie să, să începem a crea un, o nouă un nou vocabular. Când, vorbe, când vorbim despre uh, migranți ilegali, uh, Uh, le facem o nedreptate, practic, oamenilor acelora care nu uh, fac nimic altceva decât să, încearcă, să încerce să aibă parte de o viață mai bună, o viață mai bună pe care nu au în statul lor de origine este important ca acești oameni să poată beneficia de servicii de sănătate în statele în care vin. Când nu sunt parlamentar, uh, eu sunt și stomato- stomatolog, lucrez o dată pe săptămână și foarte mulți migranți vin la mine. Și uh, dinții lor, sincer, arată mult mai rău decât uh, dinții deținuților, pentru că am lucrat și într-un penitenciar în urmă cu 20 de ani. Așadar, trebuie să luptăm pentru drepturile omului, pentru drepturile fundamentale și în acest context, atât Uniunea Europeană cât și Consiliul Europei trebuie să ai ajuta pe cei care au cel mai mult nevoie de ajutor. Doamna Rosana din partea Italiei și mai apoi domnul Benitski, Jean-Jacques. So, Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să atrag atenția acestui grup de lucru care se axează pe protecția cetățenilor cu privire la agenția Frontex. După părerea mea, pentru a da un răspuns eficient și pentru a avea o abordare globală a subiectului imigrației clandestine, și în același timp pentru a ajuta statele terțe să gestioneze mai bine fluxurile migratorii și să garanteze respectarea obligațiilor internaționale, uh, în cazul fenomenelor legate de traficul cu ființe umane, cu care se confruntă statele membre și aici mă refer la uh, fluxuri migratorii destul de mari, deci pentru toate acestea e nevoie de o consolidare a um, cooperării operative statelor membre prin intermediul agenției Frontex, care trebuie să fie mai bine dotată cu personal, cu mai bune structure și uh, cu fonduri mai multe pentru a-și putea derula activitatea. Ne dorim să existe sedii secundare și birouri speciale Frontex la nivel teritorial în acele zone în care e nevoie de o mai mare capacitate operatorie pentru gestionarea emigrației clandestine, mai ales uh, în bazinul Mării Mediterane. De asemenea, e nevoie de o agenție europeană a migrației care să consolideze eforturile comune ale tuturor statelor europene în afrontarea și în abordarea tuturor aspectelor legate de imigrație care în prezent revin mai ales țărilor care au granița externă a Europei. Nu trebuie să existe nici o limitare cu privire la aceste subiecte. Au existat acțiuni care au început în octombrie 2008 și ultima a avut loc în Consiliul European din 29 și 30 octombrie este foarte important pentru gestionarea frontierelor de sud ale Europei să implicăm toate statele mediteraneene. În special aș vrea să menționez, având în vedere Libia, de exemplu, că doamna Ferrero-Waldner și-a asumat niște angajamente precise cu privire la Libia, și anume finanțarea unui sistem satelit care să urmărească fluxurile de migranți care vin din partea de sud a Libiei, dar care însă nu s-a concretizat. Un aspect important pe care vreau să-l subliniez este și cel referitor la dezvoltarea de politici Uh, în ceea ce privește lupta împotriva acțiunilor criminale în Uniunea Europeană prin intermediul unor inițiative care au dus la o decizie cadru privind aplicarea de măsuri cu caracter patrimonial care uh, includ și condamnări uh, penale. Mulțumesc. Acum are cuvântul vicepreședintele președintelui Parlamentului European, domnul Lambrinidis. Însă, în Înainte de aceasta, domnul Benisti, pe care deja l-am anunțat, după care urmează domnul Lambrinidis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să intervin pentru a spune că toată lumea trebuie să cadă de acord asupra unui schimb de informații în mod transfrontalier. Statele care sunt implicate trebuie să-și acorde în mod reciproc și în mod automat accesul la o bază de date națională specifică. Uh, spre exemplu, fișiere ADN sau uh, fișiere care conțin deja informații în acest sens. Uh, Tratatul de la Prum, semnat în 2005, merge mai departe decât Convenția din 2007. Și adevărat că această convenție autorizează punerea la dispoziție și transmiterea unor informații care figurează în fișierele naționale polițienești și judiciare. Dar acest lucru nu se realizează în mod automat și în mod instantaneu. În cadrul tratatului de la Prum, informațiile sunt transmise prin intermediul unei uh, rețele de comunicare intitulată Testa 2. Și în momentul de față, datele care se schimbă sunt anonime și doar în cazul în care există o concordanță ce se dezvăluie, atunci informațiile pot fi uh, schimbate în mod nominal, se pot nominaliza aceste informații. Spre exemplu, dacă ne uităm la fișierele franțuzești, FRAED, partenerii uh, Franței nu vor avea acces decât la copia acestei baze de date. Deci e vorba de uh, copia care servește pentru schimburile inter- internaționale. Cu ocazia ședinței informale dintre ministrul de justiție și uh, care a avut loc pe 15 ianuarie 2005, modul în care sunt analizate informațiile cuprinse în fișierele germane și franceze, a fost analizat în profunzime și acest lucru a permis găsirea 4500 de concordanțe și asta prin încrucișarea a 102.000 de fișiere de date și asta în cadrul unor dosare de omucidere, de uh, furt sau agresiuni cu caracter uh, sexual. Deci pentru a lupta cât mai bine împotriva crimei organizate, împotriva terorismului, trebuie ca serviciile polițienești din cadrul Uniunii Europene să obțină acces la bazele de informații, spre exemplu Eurodac. E nevoie de o adevărată cooperare transfrontalieră frontalieră între diferitele servicii polițienești europene și doar o astfel de acțiune coordonată ne va permite să protejăm informațiile cetățenilor, dar să și luptăm împotriva crimei organizate. Președintele, mulțumesc care cuvântul acum domnul Lambrinidis, membru din Parlamentul uh, European și din partea socialiștilor, și apoi domnul Jan Bauer. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi din Parlamentele Naționale, este o mare plăcere să vă întâlnesc aici în Parlamentul European pentru că toate subiectele pe care le discutăm astăzi sunt, vor deveni curând uh, subiecte de codecizie pentru noi în Parlamentul European. Și în același timp vor fi și subiecte ce vor fi analizate în parlamentele naționale și asta în virtutea tratatului de la Lisabona. Și am avut ocazia să discut cu uh, reprezentanți ai Comisiei pentru Afaceri Externe și pot să vă spun că există uh, un flux de informații în acest sens. Încercăm să găsim cea mai bună metodă de lucru și vă încurajez uh, ca dumneavoastră, în parlamentele dumneavoastră naționale, să vedeți cum anume vă puteți organiza, cum anume membrii parlamentelor dumneavoastră pot să beneficieze de această șansă. Noi avem în, la dispoziție acum un instrument care, dacă nu va fi utilizat în mod corect, va deveni pur și simplu inutil. E vorba de prerogativele noastre democratice, trebuie să le utilizăm. Apoi, un al doilea subiect internetul. Mie mi se pare că va deveni un, un teren de discuție deosebit de important în următorii ani. Și de ce? Pentru că toată lumea, poliția, guvernele, criminalii, uh, infractorii doresc să aibă cu toții acces la informații, la baze de date. Și întrebarea atunci este următoarea. Cum anume ne vom organiza noi față de internet? Internetul ca un instrument care să ne permită să promovăm libertatea de expresie, libertatea de asociere, libertatea de uh, gândire și așa mai departe. Dar în același timp, internetul reprezintă și un instrument care ne poate permite să prindem criminalii pe viitor. Acum două săptămâni, poate sunteți la curent de pachetul Telecom Știți că acest pachet a fost îndelung discutat în Parlament și uh, a existat o, o decizie care a fost luată în Parlament și anume accesul la internet este și ar trebui să fie un drept fundamental. Nu putem permite companiilor private să uh, întrerupă accesul la internet. Și atunci, în momentul în care o factură nu este plătită la timp, trebuie să fie instaurate alte tipuri de proceduri, nu întreruperea accesului la internet. Nu știu dacă această decizie a ajuns deja spre discuție în Parlamentele Naționale, dar am dorit să o, am dorit să o subliniez acum, aici. Și acum, domnule președinte, dacă îmi permiteți, o mică paranteză. În niciunul din statele noastre, poliția nu are dreptul să deschidă vreo scrisoare pe care o trimitem prin poșta tradițională, clasică. Și e un lucru cu care, pe care l-am discutat îndelung cu uh, domnul Carlos Coelho. Spre exemplu, de ce ar avea poliția dreptul să analizeze conținutul unui e-mail? Bineînțeles, este o metodă de verificare foarte ușor de realizat. Dacă noi autorizăm poliția și companiile private să aibă acces la mail-urile noastre, atunci ar trebui să fim foarte atenți cum anume autorizăm acest acces Uh, această autorizație. Oamenii nu gândesc de multe ori, nu se gândesc de multe ori la acest aspect. De aceea am dorit să subliniez acest lucru. Și încă două puncte foarte pe scurt. În ceea ce privește imigrație, mulți din Parlamentul European suntem de părere că Există cel puțin trei domenii, poate și mai multe, dar cel puțin trei în care poate exista o cooperare veritabilă între Parlamentul European, Parlamentele Naționale și guverne. Primul e vorba de integrarea migranților incluziunea socială a acestora. Aceasta e mai degrabă o chestiune care poate fi analizată la nivel local. Dar când incluziunea aceasta nu funcționează, atunci putem poate să colaborăm. Exemplul clasic și acest lucru este conectat și cu subiectul afacerilor externe, este că sub tratatul de la Lisabona, țări precum țările de jos sau Franța se vor Uh, concentra nu neapărat asupra tratatului de la Lisabona, ci asupra uh, cazului Turciei. Ar trebui aceasta, da sau nu, să intre în Uniunea Europeană. Și ar fi o, un alt subiect de discuție ar fi modul în care cei care sunt uh, de religie islamică ar fi uh, acceptabili sau nu în Uniunea Europeană, se integrează sau nu. Eu cred că integrarea, incluziunea socială este un subiect deosebit de important în Europa și de aceea trebuie să cooperăm, să analizăm acest subiect și să cooperăm împreună. Și asta se poate face împreună cu parlamentele naționale. Dacă nu discutăm, dacă nu comunicăm, nu servesc la nimic cele mai bune practici pe care le-am putea găsi peste peste tot în Uniunea Europeană. Apoi, solidaritatea. Solidaritatea cu acele state membre care suferă cel mai mult de pe urma fluxurilor migratorii. Există, din punct de vedere geografic, țări care sunt expuse mai mult acestor fluxuri migratorii, legale sau ilegale. Și Malta este un exemplu clasic. O țară foarte mică, sau Cipru, spre exemplu, Grecia sau Franța sau Spania, în anumite cazuri aceste țări care primesc cele mai mari fluxuri migratorii așteaptă o solidaritate din partea celorlalte state membre și de multe ori celelalte state spun, păi nu e treaba mea. Nu, problema aceasta de control al frontierelor, de cooperare polițienească, e o problemă la nivel european. Cu toți avem responsabilitatea, răspunderea de a da acestor oameni o șansă. Uh, Uh, de a analiza lor, de a vedea dacă trebuie să fie uh, trimiși înapoi de unde vin sau dacă pot fi integrat în, integrați în Uniunea Europeană. Și apoi terorismul. Ceea ce se cere în această rezoluție uh, sunt convins că sunteți cu toții de acord asupra acestui lucru. Înainte de a lansa măsuri de luptă împotriva terorismului, trebuie să încercăm să vedem dacă nu cumva avem deja anumite măsuri care ar putea să fie implementate în mod mai eficient. Mai întâi trebuie să examinăm să măsurăm eficiența acestor uh, măsuri și să vedem care este consecința lor asupra libertăților fundamentale. Deci e nevoie de un studiu de, de impact echilibrat. Astăzi avem la dispoziție tratatul de la Prum, Schengen 2, acordul PNR cu Statele Unite, care este în discuție cu, cu Statele Unite, apoi Eurodac, Sistemul SWIFT, negocierile continuă referitor la datele bancare și schimbul de informații în acest sens. Iată deci doar câteva măsuri care unele dintre ele încă nu au fost implementate, e adevărat, dar care există și înainte de a vedea cât de uh, necesar este să luăm noi măsuri, ar fi mai bine să analizăm eficiența celor deja în vigoare. De aceea, domnule președinte, e nevoie de o politică de luptă împotriva terorismului, o politică înțeleaptă. Nu putem permite criminalilor să traverseze frontierele după bunul lor plac. În același timp, noi trebuie să avem măsuri adecvate, care să respecte criteriul de proporționalitate și care să fie eficiente. Însă nu ne putem permite măsuri care să meargă mult prea departe și care să pună capăt anumitor libertăți fundamentale. Mi se pare că mi-am epuizat timpul pe care îl aveam la dispoziție, domnule președinte, sunteți atât de amabil. Poate că e un privilegiu pe care îl acordat membrilor din Parlamentul European. Mulțumesc! spune domnul președinte. Da, acum îmi dau seama că am greșit, v-am lăsat să vorbiți prea mult. Și acum domnul Bauer, din partea Republicii Cehiei, după care domnul Tuli Tabani din Finlanda. Vážený pane předsedo, velice rád využívám vaší výzvy. Domnule președinte, mulțumesc pentru organizarea acestui, schi- acestui schimb de păreri. Am doar câteva comentarii. Am urmărit cu mare atenție intervențiile de până acum, am fost atent și în sesiunea plenară și am observat că există un cuvânt lege și alt cuvânt, drepturi. Acestea sunt cuvintele cele mai des folosite. Drepturile copiilor, drepturile omului, drepturile refugiaților, dar n-am auzit nicăieri cuvântul obligație sau responsabilitate. Și de aceea, primul meu comentariu ar fi că o societate nu poate să fie o societate bună dacă nu există drepturi, bineînțeles, dar pe de altă parte dacă nu există și obligații și responsabilități. Un alt comentariu rezultă din viața mea particulară. Jumătate din viața mea s-a derulat într-un regim totalitar și îmi amintesc că pe vremea aceea mă gândeam la diferite tipuri de criterii pe baza cărora statele democrate acceptau refugiați sau imigranți din alte state, inclusiv statele din fostul bloc sovietic. Acum noi contribuim la crearea unei noi Europe, la crearea de condiții pentru cei care ne vor ajuta la crearea unei baze de valori comune. De aceea, eu aș dori să încercăm să evităm crearea unei societăți ideale, unei comunități ideale. N-aș vrea să ne închidem și să nu mai lăsăm nimic din afară să intre. Apoi, am ascultat discuțiile referitoare la uh, strategia de la Lisabona. Există politicieni care au diferite ambiții pe care le-au prezentat și, după părerea mea, uh, există lucruri care frustrează cetățenii europeni. Sigur, și mai frustrant ar fi să nu existe nicio ambiție, niciun obiectiv în acest sens. În ceea ce privește sistemul informațional. Acesta este foarte important, fiindcă adesea infractorii sunt cu un paș înaintea legii și interconectarea sistemelor de informații este esențială, însă atunci când conectăm aceste informații să nu uităm că ele pot fi și abuzate. Uh, acum domnul Tolni Tapani din Finlanda, spune domnul președinte, și apoi doamna Galon din Belgia. Când am luat cuvântul în plenară, am subliniat importanța unei politici armonizate de azil. Și trebuie să stabilim împreună ce va însemna acest lucru pentru noi. Evident, este nevoie de activități de control și monitorizare la frontieră foarte bune, care să fie realizate cu ajutorul Frontex. Evident, rolul Frontex trebuie să fie consolidat și extins, dar nu ne putem aștepta totuși ca Frontex să facă totul. Evident, există probleme atunci când avem de-a face cu solicitanți de azil care, într-un fel sau altul, au legătura cu criminalitatea organizată aceștia pot să efectueze transport de persoane ilegal, uh, transportă oameni călora le cer mulți bani, îi transportă noaptea pe ascuns. și este foarte important să abordăm fiecare solicitare de apel în mod corect Uh, nu dorim uh, să stimulăm activitatea acestor traficanți uh, de persoane. Deci avem nevoie de o politică comună, avem nevoie de proceduri comune pentru procesarea tuturor solicitărilor de azil. Domnule președinte, în ceea ce privește poliția, pot să spun că programul de la Stockholm este un program bun în fond și acum avem nevoie de o strategie adecvată pentru a putea rezolva problema solicitanților de azil. Avem o, nevoie de o strategie bună pentru ocuparea forței de muncă și avem nevoie de noi tehnici și tehnologii care să participe și ele la asigurarea siguranței pentru cetățeni. E nevoie de o cooperare consolidată între forțele de poliție din Europa. Finlanda are câteva idei în acest sens Există un proiect pilot sugerat de uh, țara care asigură președinția în prezent în ceea ce privește cooperarea dintre uh, forțele de poliție și de vamă și uh, se evaluează foarte bine amenințarea prezentată și poliția este echipată cu are dotările necesare pentru a face față acest lucru și sigur e nevoie și de cooperare regională cu Rusia de exemplu. Acum doamna Jacqueline Galan de la Camera Deputaților din Belgia, după care domnul Christoph Hagen. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, aș vrea să abordez trei chestiuni referitoare la cooperarea polițienească la nivel european. Vorbim uh, mult de cooperare cu țările vecine spațiului european, dar cred că mai întâi ar trebui să consolidăm cooperarea polițienească în spațiul european. Uh, Franța, Belgia se învecinează cu Franța, de exemplu, și avem o bună colaborare dar ea mai trebuie consolidată, mai ales în ceea ce privește lupta împotriva traficului de droguri, împotriva activității bandelor organizate. Câteodată nu avem um, mijloacele necesare pentru a face față acestui lucru, tocmai pentru că nu există o bună colaborare între statele europene. În ceea ce privește politica de azil, vreau să menționez două aspecte un element destul de dificil de înțeles, având în vedere că suntem într-un spațiu european în care toată lumea cunoaște uh, problemele și amenințările la adresa condiției umane și totuși avem refugiați politici din țări europene. De exemplu, în comunele belgiene, uh, există o inițiativă locală de primire și acolo vin bulgari sau români care în considerare solicită statut de refugiat politic, lucru pe care eu nu pot să-l înțeleg având în vedere că vorbim totuși de Europa. Și tot cu privire la politica de azil, cred că Europa se axează prea mult pe um, imigrarea economică, mai ales din punct de vedere al țărilor de est pentru Partidul Liberal, pe care îl reprezint eu, am dori uh, să se dezvolte imigrarea economică, mai ales cu privire la meseriile unde există lipsă de mână de lucru pe piața belgiană și am putea să integrăm persoanele din spațiul european prin intermediul acestor programe pentru aceste meserii care nu um, sunt suficient acoperite. În orice caz, noi facem eforturi în acest sens. Am participat la o conferință în Franța pe durata președinției franceze în care și Franța s-a pronunțat în acest sens pentru a stimula imigrarea economică, tocmai pentru a uh, favoriza ocuparea acestor locuri de muncă care nu sunt ocupate de cetățenii naționali francezi și belgieni. Mulțumesc! Acum domnul Christoph Hagen care vine din Parlamentul Austriac, după care domnul Schutz din Belgia, care este ultimul vorbitor pe listă. Deci, dacă nu mai dorește altcineva să se înscrie pe lista de vorbitori, vom închide această listă acum. Dacă doriți deci să interveniți, vă rog să ne anunțați acum. Acum domnul Hagen are cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Cooperarea și coordonarea polițienească la nivelul Europei mi se, pare, mi se pare aspecte foarte importante, în special când vine vorba despre aspectele transfrontalier. Austria a practicat politica bunei vecinătăți. Am colaborat cu statele învecinate, spre exemplu în 2008 când am organizat uh, campionatul european de fotbal, am cooperat cu forțele poli- polițienești din statele învecinate. Uh, Uh, depășind toate obstacolele pe care le-am avut în acest sens. Joia viitoare, la nivelul Parlamentului Austra- austriac, vom oferi, vom promulga un, un act legislativ prin care le oferim uh, polițiștilor din alte state europene drepturi sporite pe teritoriul Austriei. În acest sens, mi se pare foarte important faptul următor. Parlamentul European trebuie să creeze posibilități de cooperare la nivelul diferitelor servicii polițienești din Uniunea Europeană. Prin urmare, trebuie să le oferim polițiștilor din alte state mai multe drepturi pe teritoriul statului nostru. În ceea ce privește SIS-2, care încă nu a fost dat în funcțiune, mi se pare că este foarte important ca întregul uh, proces să fie accelerat, pentru că schimbul de informații, de date la nivel european este un aspect foarte important. Voi încerca să fiu mai succint. În ceea ce privește politica de azil, aceasta este foarte importantă pentru mine. Italia, Grecia și alte state se confruntă cu mari uh, probleme când vine vorba de solicitanții de azil. Austria este plasată în uh, în centrul Europei și cu toate acestea am primit anul trecut doar 18.000 uh, de solicitări de azil. Tocmai de aceea legislația privind aziliul la nivel uh, european trebuie să fie promulgată criminalitatea organizată folosește uh, această, această politică de azil inexistentă în momentul de față pentru a, a-și întări pozițiile pe teritoriul Uniunii Europene. În al treilea rând, Dați-mi voie să vorbesc despre uh, sprijinirea, sprijinul oferit statelor care reprezintă granița externă a spațiului uh, Schengen. Consider că Frontex trebuie să beneficieze de toate fondurile de care are nevoie. Aceste state despre care vorbim sunt uh, nou aderate la Uniunea Europeană. Ne dăm seama că situația lor economică nu este cea mai roză, tocmai de aceea trebuie să primească fonduri din bugetul uh, comunitar. Trebuie să ne asigurăm că mijloacele financiare și cele tehnice sunt oferite aceste, acestor state pentru ca ele să poată acționa mai bine împotriva amenințărilor din exterior. Vă mulțumesc mult! Ultimul vorbitor este domnul Bert Schutz de la Camera Deputaților din Belgia. Aveți cuvântul. Because we mogen niet vergeten dat waar het probleem... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Trebuie să nu uităm că în ceea ce privește imigranții ilegali există mulți oameni care vin pe continentul european din alte țări și adesea sunt oamenii um, cu cele mai bune însușiri fizice, intelectuale. Cu siguranță noi nu dorim să furăm potențialul acestor persoane. Ei trebuie să aibă drepturi care să fie protejate, dar trebuie să începem să ne gândim și la modalități mai rapide, mai bune de repatriere, poate și zone sigure care să fie făcute și de asemenea să uh, oferim sprijin și ajutor țărilor din care vin. Mă refer la imigranții ilegali, dar există sigur și persoane cu bune intenții. Să nu uităm însă că Europa n-a fost niciodată un continent al imigrării. Există persoane care nu sunt animate de bune intenții, oameni care, de exemplu, doresc să introducă material nuclear uh, pentru a ajuta la construirea unei bombe murdare, de exemplu, o armă neconvențională care ar putea crea mari probleme și trebuie să împiedicăm acest lucru. De asemenea, există traficanți de persoane uh, sau alți uh, traficanți sau alte persoane cu intenții necurate. Evident, Europa poate să ofere sprijin statelor membre atunci când e vorba de garantarea drepturilor de bază acest lucru ace- reprezintă o valoare de bază a Uniunii Europene și există state care se confruntă probleme în acest sens uh, și trebuie să ajutate. Singura modalitate prin care putem face acest lucru este să asigurăm granițe externe uh, sigure și Europol și Eurojust joacă un rol important, trebuie să colaboreze cu statele membre și trebuie să existe un sistem european de securitate specific pe termen lung. Uh, când analizăm uh, posibilele amenințări, este clar că trebuie să existe un sistem comun și n-ar trebui fiecare să se ocupe doar de cetățenii săi. Uh, noi suntem prezenți aici ca reprezentanți ai parlamentelor naționale și trebuie să ne asumăm aceste responsabilități pentru a promova uh, libertățile și drepturile de bază. Mulțumesc, astfel am ajuns la sfârșitul listei de vorbitori. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru participare. Este evident din acest schimb că nu doar că subiectul strategiei pentru siguranța europeană este un subiect uh, complex, ci că există mai multe perspective politice pe acest subiect, lucru care mă determină acum să-i dau cuvântul doamnei raportor, care va încerca să tragă câteva concluzii, după care concluziile finale vor fi făcute de doamna Inge Davidson, co-moderatoare. Mulțumesc. Nu e o misiune ușor de îndeplinit. Au avut loc cam 20 de intervenții și toate au fost interesante, constructive, au lansat noi idei, au făcut au pus pe masa de discuție anumite sugestii, noi metode de lucru și aș spune că pe ansamblu putem face o evaluare rapidă și atunci aș spune că ceea ce reiese din această ședință este un rezultat pozitiv față de programul de la Stockholm. Marea majoritate a oratorilor s-au pronunțat în acest sens posibilitățile care le avem la dispoziție, așteptările noastre imediat ce va intra în vigoare tratatul de la Lisabona și modul în care vom dezvolta acest program de la Stockholm. Cu toții, într-un cuvânt, avem încredere în viitor. Bineînțeles, nu cred că ar fi inutil, așa cum au spus anumiți oratori, să evaluăm din când în când politica noastră de uh, uh, imigrație, de justiție, de securitate, în așa fel încât să putem cere o implementare mult mai strictă, mai aprofundată a tuturor măsurilor care există și care vor fi dezvoltate pe viitor. S-a spus acest lucru. Dacă nu suntem ambițioși, dacă nu avem așteptări uh, pe viitor, dacă nu avem exigențe clare, nu vom reuși să uh, facem fața acestor subiecte. Iar uh, subiectele care au fost uh, discutate cel mai mult au fost, pe de o parte, cooperarea, colaborarea între statele membre și Parlamentul European, între parlamentele naționale și modul în care intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona va influența aceste relații și modul în care se va concretiza programul de la Stockholm ci apoi alte subiecte legate de imigrație, imigrația legală, ilegală și dreptul de azil. Mi se pare că peste câteva zile se va adopta în țara mea o nouă lege care transpune de altfel o directivă europeană și care trebuie să se aplice de altfel în toate statele membre ale Uniunii Europene. Cu toții suntem convinși că uh, dreptul de azil este un drept fundamental, dar e adevărat că există păreri controversate uh, pe marginea acestui subiect. Apoi, foarte multă lume s-a referit și la lupta împotriva crimei organizate, traficului uh, cu ființe umane, ceea ce trebuie să facem este să întărim siguranța. Și există o temă comună, o temă la temelia dezbaterilor noastre, și anume echilibrul și compatibilitatea care trebuie să fie găsite între, pe de o parte, siguranța cetățenilor și, pe de altă parte, libertățile, garantarea și respectarea libertăților și drepturilor fundamentale. Acestea nu trebuie puse pe, la același nivel însă mi se pare că domnul Coelho a făcut o sinteză bună. A spus că nu putem avea siguranță fără libertate, nu putem avea libertate fără siguranță. Dacă am uh, greși această, acest echilibru fragil, cu siguranță că ne, uh, ne vom înșela. Toate sistemele uh, de drept penal, de drept, toate sistemele judiciare, toate acestea reprezintă o temelie pentru a garanta libertățile fundamentale. Și este de fapt exact ceea ce va face odată ce va intra în vigoare Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Iată, cam asta este tot. Voi încerca să redactez raportul uh, un pic mai târziu în această seară. Så kort tid. Ingen mikrofon Nu? Eh, ja, jag tycker att eh, Madame gjorde en väldigt bra eh, sammanfattning efter den här... Da, acest rezumat a fost excelent, dat fiind faptul că antevorbitoarea mea nu a avut prea mult timp la dispoziție pentru a crea un rezumat. Viziunea mea asupra întregului conglomerat de aspecte este similară cu cea exprimată de antevorbitoare. Programul de la Stockholm este unul pozitiv, însă ne dorim, practic, ca acest cadru creat prin proiect, uh, prin planul, uh, programul de la Stockholm să fie, să se concretizeze într-o serie de uh, aspecte. Uh, în cazul programului de la Haga s-a dorit același lucru, însă din păcate aspectele dorite nu s-au transfer, transferat în realitate e clar că cooperarea polițienească este pozitivă și în ceea ce privește cooperarea în sine la fața locului, cât și în ceea ce privește schimburile de informații. Toate astea sunt necesare și sunt importante. Când vine vorba de azil, cred că am văzut ambele uh, Um, părți ale monezei, monezii. Pe de o parte, toate statele membre trebuie să-și asume responsabilitatea cu, în ceea ce privește azilul, solicitanții de azil, însă în același timp trebuie să ne asumăm responsabilitatea vis-a-vis de persoanele care solicită azil, pentru că aceste persoane vin uh, în Uniunea Europeană pentru că încearcă să fugă de ceva. E necesar să-i ajutăm tocmai de aceea. E clar că trebuie să dezvoltăm reguli comune. Spre exemplu, uh, în Suedia uh, am primit am primit un mare număr de solicitanți de azil, dacă e să ne raportăm la numărul populației suedeze. Însă suntem mândri de lucrul acesta. Uh, în ceea ce privește uh, lupta împotriva uh, criminalității, trebuie să o facem, însă în același timp trebuie să uh, protejăm drepturile fundamentale și drepturile ale uh, cetățenilor și drepturile omului. Acest echilibru trebuie să fie asigurat. Și Uh, dați-mi voie în acest moment să vă mulțumesc foarte mult pentru intervenții, vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la discuție. Uh, discuția a fost una foarte interesantă, după părerea mea, și cred că mâine, în momentul în care raportorii se vor uh, reuni, cu siguranță documentul rezultat în urma um, cooperării lor va fi unul excelent. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență.